loc în ce privește decizia mai multor comisii de a lansa negocieri interinstituționale în aplicarea articolului 69.4 alineat 1, anunțând deschiderea sesiunii de, pe, de luni 15 mai. Am primit uh, cerere de vot în Parlament, potrivit articolului 69C alineat 2 de la GUE, NGL, ALDE, FDDCR, privind decizia Comisiei CULT de a lansa negocieri interinstituționale pe baza raportului în ce privește serviciile media audiovizuale în funcție de uh, realitățile pieței. Raportori, doamna Verhaen și Petra Camarvet. Decizia Comisiei CULT pentru lansarea acestor negocieri interinstituționale va avea loc mâine. În ce privește deciziile comisiilor INTA, ITRE, IMCO, PES și LIBE pentru lansarea negocierilor interinstituționale, nu am primit nici o cerere de vot în Parlament. Aceste uh, comisii, deci,